vrea să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu aveți obiecții, de asemenea, trebuie să, fac, să vă uh, aduc la curent referitor la uh, trialoguri. Uh, după cum știți, lucrăm la, la pachetul uh, bancar, în mod foarte intens, astfel încât nu numai să îl încheiem până la finalul anului, ci și să putem anticipa concluziile astfel încât să putem uh, contribui cât mai uh, puternic, cât mai mult la uh, dezbaterea Consiliului uh, și a, a ECOFIN uh, în ceea ce privește această reformă și componentele sale. Din acest motiv aș dori să le mulțumesc și raportorilor și raportorilor din umbră care fac mari eforturi pentru a uh, încheia cel puțin partea politică a discuției. Pe 21 noiembrie am avut al șaptelea uh, trialog privind uh, CRR2 și CRD5. Am ajuns la acord, la un acord pe o serie întreagă de subiecte, riscul de credit, proporționalitatea, fondurile proprii, registrul de tranzacționare și va trebui însă să mai uh, discutăm o serie întreagă de subiecte. Vom încerca să facem asta cât se poate de repede. Pe 21 noiembrie, în timpul nopții, chiar am avut al șaselea trialog privind BRRD. Obiectivul a fost același de a ajunge la un acord pe subiectele cele mai importante. Suntem destul de aproape, am ajuns la un acord uh, intermediar, mai trebuie ele, uh, ele, uh, rezolvate unele elemente, cerințele subordonate de datorie, dar și alte câteva subiecte complicate. Un exemplu pentru acesta ar fi moratoriul. Așteptăm, deci, uh, poziția finală a statelor, mem- statelor membre, pe de o parte, și pe de altă parte, finalizarea mai multor aspecte, astfel încât să avem un pachet uh, finalizat. Am avut și primul trialog privind SEPA plățile transfrontaliere pe 19 noiembrie. După cum știți, Parlamentul și Consiliul au avut poziții divergente privind domeniul de aplicare al propunerii. Parlamentul a dorit să explice, să uh, extindă aplicarea regulii privind aceleași taxe la toate uh, valutele din Uniunea Europeană, iar Consiliul sprijinit de Comisie ar fi uh, preferat să se limiteze la transferurile în euro. Raportorul dorește să, găsește, să găsească o cale, cale de mijloc. În ceea ce privește transparența, Consiliul a căzut de acord asupra principiul Parlamentului, chiar dacă uh, nu este foarte sigur de eventuala povară disproporționată privind uh, furnizorii de servicii. Vom continua uh, negocierile, uh, deoarece deocamdată mandatul este numai unul tehnic. Acestea fiind uh, spuse, aș dori acum să trecem la dialogul monetar cu Mario Draghi ca președinte al uh, BCE. După aceea va uh, veni uh, discuția cu președintele Draghi în, în, în capacitatea sa de președinte al ESRB. Ne bucurăm să vă avem alături de noi într-un moment atât de important înainte de uh, reuniunea atât de importantă a Consiliului de Guvernare a BCE în decembrie. Am luat notă și salutăm decizia recentă luată de BCE Înțelegem că va fi o decizie importantă în decembrie dar înțelegem și din uh, declarațiile dumneavoastră că există un angajament de a menține o poziție de politică monetară um, deschisă și cred că acest lucru este cât se poate de important, mai ales ținând cont de, de situația macroeconomică și de Uh, anumite provocări pe care probabil le vom discuta și în timpul acestei audieri. Vom vorbi despre stagnare, despre uh, stagnarea uh, prelungită, despre creștere, despre um, ratele de dobândă nominale și naturale care sunt scăzute, Parlamentul întotdeauna a sprijinit poziția mon um, politica monetară a Parlamentului. Um, am sprijinit um, politica de lichidități și atingerea obiectivului de stabilitate a prețurilor uh, și, de asemenea, uh, politica de susținere a creșterii în Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aveți cuvântul, domnule președinte Draghi. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, domnilor și domnilor. E o plăcere să fiu din nou la Parlamentul European și să fiu în fața dumneavoastră pentru ultimul schimb de opinii din acest an. Ați uh, ales uh, subiecte foarte actuale pentru discuția noastră de astăzi. Voi începe discutând direct conținutul. Întâi am să vă vorbesc uh, despre cum vedem noi perspectiva perspectiva economică pentru zona euro și implicațiile pentru politica monetară a BCE. În al doilea rând, voi discuta de ce, voi uh, aborda subiectul de ce implementarea reformelor necesare pentru Uniunea Economică și Monetară ar sprijini politica monetară a BCE și, uh, drept urmare, zona euro, uh, economia din zona euro în totalitate. Datele uh, disponibile de la ultima mea vizită din septembrie sunt mai slabe decât uh, ne-am așteptat. PIB-ul uh, din zon, spațiului euro a crezut cu 0,2% în al treilea trimestru. Asta a urmat o creștere de 0,4% în primul și al doilea trimestru 2018. Pierderea în acest elan de creștere arată că căzut uh, creșterea în domeniul comercial, dar uh, există și unii factori specifici pentru fiecare țară sau pentru anumite sectoare. Credem că această încetinire este ea oare temporară sau pe termen lung? Um, o încetinire uh, progresivă este normală. Odată ce creșterea ajunge la un nivel de maturitate, și um, ajunge și converge către potențialul său pe termen lung. Dacă ne uităm uh, înspre viitor, uh, ne așteptăm ca creșterea ocupării să încetinească, iar uh, ratele de, econom- de economisire se vor normaliza. Asta este prevăzut și în uh, um, previziunile noastre din septembrie, care au prevăzut 2% creștere pentru acest an și apoi o scădere um, progresivă de 1,8% în 2019 și 1,7% în 2020. O parte din încetinire s-ar putea să fie temporară. De fapt, ultimele date ne arată o normalizare a producției în industria auto, care a fost încetinită de um, factori care apar um, în mod aleator. În plus, uh, pe măsură ce comerțul se uh, stabilizează, chiar dacă la un nivel mai uh, scăzut, um, încetinirea sa poate fi temporară. În același timp, riscul ce ține de protecționism, vulnerabilitățile ce țin de piețele emergente și volatilitatea, volatilitatea mă scuzați, pieței financiare rămâne foarte prezentă. Uh, Um, motoarele de um, cerere internă uh, sunt în continuare prezente. Venitul uh, um, gospodăriilor care sprijină cererea internă continuă să fie sprijinită de un nivel ridicat de utilizarea capacităților și de îmbunătățiri pe piața forței de muncă. Rata șomajului a scăzut la 8,1% în septembrie 2018, cel mai scăzut nivel din 2008, iar ocuparea a continuat să crească în al treilea trimestru. Mai mult, investițiile în uh, economie sunt sprijinite de uh, condiții de finanțare în continuare foarte favorabile în zona euro, alături de o cerere solidă și o profitabilitate crescută. În ceea ce privește evoluția uh, prețurilor, inflația HICP a crescut la 2,2% în octombrie în acest an, la, de la 2,1% în septembrie măsurile inflației uh, subiacente au uh, continuat să nu fie foarte prezente, dar au crescut uh, în trecut. Există un, avem argumente bune să avem încredere că inflația subiacentă va crește în perioada viitoare. Salariile cresc, iar piața muncii se îmbunătățește, iar lipsa forței de muncă devine din ce în ce mai acută în anumite țări creșterea uh, salariilor mari, precum și o recuperare a prețurilor la import și la uh, producție, uh, ne așteptăm să sprijine ajustarea crescândă a inflației subiacente. De asemenea, piața pe termen lung și inflația și estimările de inflație sunt mm, bine ancorate și uh, sunt în conformitate cu această perspectivă. Evoluția recentă ne confirmă încrederea că uh, convergența inflației va continua chiar uh, după ce um, noi ne vom um, elimina progresiv, progresiv uh, achiziția de active. Consiliul de Guvernare continuă să anticipeze că um, achizițiile uh, nete de active vor ajunge la, uh, se vor finaliza în decembrie 2018. În același timp, uh, în continuare există incertitudini, ceea ce în, cere să fim uh, prudenți uh, și să avem uh, răbdare în calibrarea politicii noastre monetare. Este nevoie în continuare de stimulare prin politică, de, prin politică monetară um, pentru a um, um, duce la uh, evoluția prețurilor și a inflației în direcția pe care ne-o dorim. Pentru a ne uh, asigura că inflația continuă în, conformitate cu obiectivele noastre într-un mod uh, durabil, um, se va menține un nivel de uh, stimul prin politică uh, monetară chiar după încheierea achizițiilor nete de active. Asta se va, um, va fi consolidat printr-o um, orientare crescută privind ratele de dobândă. Acum, în ceea ce privește reforma Uniunii Economice și Monetare și uh, politicii monetare BCE, în conformitate cu subiectele de azi, dați-mi voie să vă spun de ce o Uniune Economică și Monetară mai completă ar sprijini politica monetară BCE. Cred că avem nevoie de o politică monetară într-adevăr uh, europeană, însă, uh, pe de altă parte, um, multe par- părți ale politicii economice sunt uh, abordate la nivel național. Întâi, zona euro este supusă unor șocuri uh, ce apar de pe urma unor șocuri globale sau unor vulnerabilități obișnuite. Uh, criza financiară din 2007-2008 și consecințele sale a fost exact un exemplu. Creșterea a ajuns să fie negativă în toate statele zonei euro în 2009. De ce a fost diferită zona euro față de alte, comuni, de alte uh, economii? E bine, uh, lipsa unei capacități fiscale uh, a fost uh, elementul ce a lipsit. De asemenea, lipsa unui cadru de uh, gestionare a uh, crizei, de reglementare și supraveghere uh, Um, atunci, în momentul în care a intervenit criza, a uh, afectat soliditatea sistemului bancar european, ceea ce a afectat finanțarea economiei reale și um, transmiterea politicii monetare. Apoi, după cum am văzut din alte crize, zona euro poate fi expusă riscurilor ce provin din politici uh, naționale um, care nu sunt uh, sustenabile, care au dus la un nivel uh, excesiv de datorie, vulnerabilități în sectorul financiar sau la o lipsă de competitivitate. Prin um, canale financiare, comerciale, dar și de încredere, aceste riscuri pot să se reverse și față de alte țări care au fragilități similare sau legături foarte strânse cu țara eh, din care provine riscul. Astfel de politici pot duce la eh, fragmentarea condițiilor economice și financiare, împiedicând astfel eh, transmiterea omogenă a politicii noastre monetare în zona euro. Politicile nesustenabile până la urma urmei vor forța ajustări uh, dureroase din punct de vedere social și uh, financiar, ceea ce poate submina coeziunea Uniunii Economice și Monetare. Cu alte cuvinte, o Uniune Economică și Monetară incompletă are un impact asupra mediului economic și financiar în care noi uh, ducem politica monetară. Europa Um, um, a tras, am, a tras învățămintele de pe urma uh, crizei, dar într-un mod dureros. Am făcut progrese semnificative în um, umplerea lacunelor în arhitectura Uniunii Economice și Monetare. De exemplu, acum avem un cadru de reglementare financiară mult mai puternic și mai integrat un cadru de reglementare, dar și de supraveghere și de soluționarea crizelor. Iar dumneavoastră ați jucat un rol esențial în uh, obținerea acestui rezultat. Cadrul, de asemenea, uh, a ajutat la uh, limitarea unui uh, risc de stabilitate financiară care poate, ajunge, care poate apărea de pe, un, de pe urmă unei perioade cu rate de dobândă foarte scăzute. Însă mai este nevoie de progres și aș dori să menționez trei domenii în care este cazul. Întâi, un sistem este, este vital un sistem eficient de coordonare politică pentru promovarea unor politici naționale solide. Uh, Asta reduce riscul um, de șocuri din, cau- din surse uh, domestice și crește capacitatea de absorpție a șocurilor. Practic, de, uh, asta ține de promovarea unor um, politici economice și fiscale um, sănătoase. Pentru asta trebuie să uh, recâștigăm încrederea în regulile noastre comune și să ne asigurăm că sunt respectate. Um, sprijin suplimentar de la nivelul Uniunii Europene, precum a fost cel propus de Comisia Europeană, ar fi, foarte bene, um, ar fi benefic în implementarea um, priorităților de reformă identificate în semestrul european. Dacă economiile din zona euro ar avea un nivel mai ridicat de reziliență, ar putea reacționa la un șoc comun într-un mod similar reducând uh, divergențele macroeconomice foarte costisitoare care nu pot fi abordate prin politica noastră monetară unică dezvoltarea unor uh, structuri economice sănătoase și a unor instituții sănătoase uh, poate duce și la um, o producție crescută. De asemenea, în, uh, de curând BC a publicat un aviz privind funcția europeană de a investițiilor, în care se spunea că zona euro are nevoie de un instrument fiscal pentru a menține convergența în fața unor um, șocuri exogene. O funcție de stabilizare fiscală trebuie să se bazeze, să se concentreze asupra evoluțiilor ciclice și trebuie să uh, fie condiționată de politici economice și fiscale sănătoase ce respectă uh, cadrul de guvernanță uh, stabilit de Uniunea Europeană. Asta, la rândul său, ar contribui la stabilitatea macroeconomică atât în zona euro cât și în statele membre. Și, de asemenea, ar permite să se ia acțiune, acțiuni înainte să uh, trebuiască să se facă apel la ESM. În cazul în care se materializează o instabilitate de, uh, a, a piețelor, ISM este în, continua, este în continuare esențial pentru a aborda cauzele instabilității financiare și o eventuală a, um, contagiere. este, uh, tocmai de aceea este esențial ca ESM să uh, aibă instrumentele financiare necesare pentru a-și atinge obiectivele. Salut de, uh, tocmai de aceea discuțiile actuale privind creșterea eficienței ESM, după cum este prevăzut și în avizul BCE pe acest subiect. Nu în ultimul rând, finalizarea Uniunii Bancare și crearea unei uniuni a piețelor de capital ambițioasă este esen sunt esențiale. Dacă vrem să evităm uh, repetarea greșelilor din trecut, este crucial să consolidăm reziliența și integ uh, integrarea sectorului financiar, îmbunătățind astfel și uh, capacitatea de transmitere a politicii noastre monetare. Bineînțeles, agenda pe care uh, tocmai v-am prezentat-o ar sprijini Uh, politica monetară a BCE, însă beneficiile nu s-ar opri aici. Motivația principală pentru aceste inițiative politice ar fi să se ajungă, să se um, creeze beneficiile tangibi, beneficii tangibile pentru toți um, europenii care folosesc um, moneda unică. Sprijinul lor uh, pentru euro a crescut pe măsură ce uh, Uniunea Economică și Monetară și-a revenit în urma crizei. Trebuie să ne asigurăm că nu îi vom dezamăgi. Aș vrea să închei prin a spune că în următoarele zile, săptămâni și luni, până la finalul acestui uh, mandat, vom avea de luat de, uh, pași decisivi în uh, reforma Uniunii Economice și Monetare. Această instituție a, a jucat un rol crucial și constructiv în mod repetat pe, în acest domeniu, astfel încât uh, discuțiile um, s-au concentrat asupra unei dimensiuni europene și asupra uh, construirii unor instituții eficiente. Știm că un transfer de la coordonare la uh, o luare de decizii comune, de la reguli partajate la instituții este necesară, dar necesită timp. Nu trebuie însă să fie o, excu- o scuză mă scuzați, pentru inacțiune. O, mulți dintre pașii fundamentali trebuie luați acum, inclusiv uh, crearea de încredere în rândul tuturor părților. Am încredere că dumneavoastră și liderii Uniunii Europene vor juca din nou un rol esențial în a promova această agendă um, referitoare la Uniunea Economică și Monetară, astfel încât să putem obține rezultate tangibile uh, odată cu aniversarea 20 de ani a monedei euro. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much. Thank you. President Draghi. Vă mulțumesc, domnule președinte Draghi. Cred că mulți dintre noi suntem de acord cu sfârșitul intervenției dumneavoastră și anume că avem nevoie de încredere și de un uh, plan uh, credibil pentru moneda euro. Ultimul eurobarometru ne-a arătat că 74% din cetățenii din zona euro susțin această monedă. Este cel mai înalt uh, nivel de sprijin de la crearea acesteia în anul 2002 și cred că o mare parte a meritelor revine băncii centrale europene când vine vorba de susținerea integrității zonei euro și relansării creșterii economice. Însă dacă ne dorim ca acest sprijin să crească și mai mult și dacă dorim să putem face, unor, face față unor crize potențiale, trebuie să facem progrese cu reformarea zonei euro. Tocmai în acest context, apelul dumneavoastră este foarte important și noi suntem hotărâți să mergem înainte cu o serie de dosare. Ați menționat, de exemplu, cel privind funcția de stabilizare fiscală care este un dosar esențial din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc foarte mult și dăm acum cuvântul membrilor. Uh, domnul Kirțos uh, este primul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, sunt de acord cu analiza dumneavoastră, însă mi se pare că ne, că ne confruntăm cu și cu alte pro, uh, provocări se înregistrează o oboseală legată de efectuarea reformelor în câteva uh, state din uh, zona euro, tocmai acum înaintea alegerilor uh, europene și cred, chiar credeți că putem merge înainte în direcția descrisă de dumneavoastră, în ciuda calculelor politice mm, inevitabile pentru oamenii politici înaintea alegerilor europene? Deci, credeți că chiar putem merge înspre direcția descrisă de dumneavoastră, în ciuda faptului că noi, politicienii, nu putem evita calcule, anumite calcule politice înaintea alegerilor uh, viitoare europene. Știți ce uh, în Italia Există critici uh, vis-a-vis de, din partea Băncii Centrale vis a -vis de guvernul italian, însă cui va reveni decizia până la urmă? Și mai am o întrebare privind Brexitul. Știm care sunt termenii acordului convenit. Considerați că există un cost al acestui uh, acord din punctul de vedere al structurii financiare ale zonei euro și ce se va întâmpla dacă Parlamentul uh, britanic uh, va vota împotriva acestui acord. Toată lumea spune că nu există un plan de rezervă, dar ce se va întâmpla în sectorul financiar în aceste condiții? Vă mulțumesc, mi-ați adresat două întrebări foarte dificile. M-ați întrebat în primul rând dacă agenda pe care o creonasem eu este una realistă în uh, condițiile actuale. Răspunsul meu este da, este o agendă realistă pentru a o îndeplini avem nevoie de o viziune încrezătoare legată de viitorul nostru, care trebuie să fie un viitor comun. Și uh, pentru ca vi- acest viitor comun să fie în binele nostru a tuturor, avem nevoie de această viziune și cred că în mare parte această viziune este împărtășită de majoritatea. S-ar putea să existe țări în care această viziune poate fi percepută mai, ca fiind mai dificilă, în altele mai puțin dificilă, rămâne de văzut. Însă, pentru mine, rămâne o agendă uh, realistă. A, doua întrebare este, este una foarte dificilă. Ce se, ce se va întâmpla dacă? Ce pot să vă spun că Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană, Bank of England și Guvernul Britanic am, au discutat și cel puțin am discutat uh, de, noi de la Banca Centrală împreună cu Banca Angliei identificarea principalelor vulnerabilități care ar putea să apară după o deteriorare abruptă și profundă a, a condițiilor de pe piață și mai, în mare după după atitudinea Comisiei Europene vis-a-vis -vis de uh, recunoașterea temporară, cred că multe lucruri se vor uh, calma. Vă mulțumesc, Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut trimitere la propunerea Comisiei de a se crea în sfârșit un fel de embrion al uh, sistemului de stabilizare pentru plățile în interiorul zonei euro și avizul instituției dumneavoastră îl vedem uh, pozitiv, cu toate că anumite aspecte ale propunerii comisiei um, sunt uh, limitate, după părerea dumneavoastră, Uh, care, în sensul în care se depinde în continuare de băncile centrale. Ați uh, asistat asupra legăturii între accesul la funcția de stabilizare și respectarea regulilor bugetare ale pactului de stabilitate. Nu vedeți o contradicție între faptul de a asigura funcția de stabilizare Eh, și eh, politica noastră bugetară. Dacă un stat poate să fie ajutat atunci când este afectat de un șoc asimetric, asimetric în interiorul pactului de stabilitate, asta înseamnă că uh, vor fi ajutați cei care își doresc și nu care vor fi victimele unui șoc asimetric. Însă haideți să mergem până la capătul acestei logici. Nu mi se pare că este o adevărată funcție de stabilizare. Cum vedeți propunerea Comisiei ca bază pentru aceste funcții? După cum știți, în Parlamentul European uh, îl avem pe coraportor pe Reimer Böge și ne, acesta ne propune să extindem susținerea nu doar pentru protecția investițiilor, dar și un mecanism de reasigurare a a mecanismelor naționale de ajutoare de șomaj. Ce părere aveți despre acest lucru și ce părere aveți despre această funcție de stabilizare care nu este luată în considerare în propunerea franco-germană de punere în aplicare a declarației de la Müsselberg. Thank you. Um... Uh, uh, vă mulțumesc. O să vă răspund întrebării privind uh, capacitatea comună fiscală. Faptul că discutăm acest subiect cu o energie nouă răspunde întrebării dumneavoastră anterioară privind uh, realismul agendei pre- prezentate de, de către mine. Este pentru prima dată când din mai multe părți uh, vin propuneri pe acest subiect din partea statelor nu din partea Comisiei, ceea ce pentru mine este o evoluție pozitivă și care îmi dă speranțe. Salutăm, desigur, propunerea Comisiei Europene privind uh, acest fond de menit stabilizării investițiilor și această propunere, la fel ca și alte propuneri care vin din partea statelor membre, sunt prim pași. Structura acestei uh, uh fi, uh, funcții fiscale, faptul că se recunoaște că este o, un element uh, important al Uniunii Economice și Monetare, este un pas înainte în sine, însă nu este deloc ușor să mergem înainte, tocmai din motivele pe care le-ați uh, prezentat uh, dumneavoastră, și anume această capacitate fiscală trebuie să fie creată uh, într-un fel anume. În primul rând, trebuie să dispună de o dimensiune adecvată. În al doilea rând, trebuie să găsim o structură care să meargă, să țină cont atât de natura prociclică, de, de respectarea anumitor uh, norme și reguli. Ehm, și discutare, aceste norme vor fi discutate în următorii ani. Deci, dar respectarea acestor uh, reguli într-o, într-o perioadă de regres economic poate să aibă un caracter prociclic și în același timp trebuie să răspundă riscului uh, hazardului moral, să găsim o structură care să nu încurajeze comportamente uh, deviante de la respectarea uh, regulilor și nu este deloc ușor. Uh, și experiențele din alte arii monetare ne arată că respectarea regulilor rămâne esențială. În mod normal, norma, ă, regula unui buget echilibrat ă, trebuie să rămână în picioare. În al doilea rând, am văzut că cu cât acest mecanism are un caracter mai ă, automat, cu atât funcționează mai bine. Să vă dau un exemplu. În Statele Unite ale Americii, primul, prima stabilizare uh, provin, uh, vine de la plata mai, mai puținor, uh, unui contum mai mic de taxe, odată cu scăderea activităților uh, economice. Și asemenea mecanisme automate întotdeauna canalizează fondurile acolo unde este nevoie de ele. Uh, nu cred că acest, aceste discuții se vor uh, încheia uh, peste noapte. Cred că ar trebui să studiem experiența altor zone monetare pentru a trage învățămintele necesare, înțelegând, înțelegând în același timp că uh, peisajul politic este unul diferit în Europa, trebuie să, însă trebuie să ținem cont de, de, de toate aceste elemente. Și și așa cum am spus despre propunerea comisiei, este un prim pas, un prim pas uh, important, foarte important de asemenea, este faptul că a început această discutare a unui subiect care, dacă ar fi să facem un pas înapoi, să vedem de, de unde a apărut. În trecut, majoritatea actorilor considerau că acest subiect nu merită discutat pentru că nu ar fi realist și acest document este uh, readuce pe tapet uh, acest subiect. Mulțumesc, Ramon Tremosa. Vă mulțumesc, domnule președinte Gualtieri. Stimate domnule președinte Draghi, bine ați uh, revenit la Parlamentul European. O să am două întrebări pe care le voi formula în limba engleză. Prima întrebare. Este un lucru bun faptul că moneda euro se bucură un grad atât de mare de acceptanță în rândul uh, europenilor. Sistemul nostru monetar se bazează pe încredere și este extrem de important faptul că în acest moment, după 20 de ani, există un grad atât de mare de aprobare pentru moneda euro. Uh, Însă știți prea bine că într-o serie de state membre câștigă teren ideea creării unei monede uh, paralele care să faciliteze um, cheltuielile publice, de exemplu. Aveți argumente noi împotriva acestei idei? Pentru că, din punctul meu de vedere, ar, ar crea un precedent foarte periculos. Uh, o monedă paralelă. A doua întrebare se referă la Italia. Italia, care este de fapt singura țară din zona euro care în ultimii 20 ani reușise să obțină 19 ani un uh, surplus bugetar primar. Însă, după cum știm cu toții, datorită poverii uh, mari, a datoriei publice, Uh, dobânzile plătite pentru această dobândă sunt destul de mari, ceea ce a contribuit la deficite uh, bugetare anuale în Italia. Deci cum considerați că ar fi posibil ca mecanismul european de stabilitate să ajute Italia să refinanțeze uh, acest volum mare de datorie tocmai pentru a ajuta uh, guvernul Italiei și, și cu deficitele? Mulțumesc. Prima întrebare. În legătură cu prima întrebare, nu pot decât să reiterez răspunsul pe care l-a dat deja Banca Centrală Europeană în trecut. Euro este singura monedă a Uniunii Monetare. Fie aceste monede paralele sunt monede și atunci nu sunt legale, fie nu sunt monede și atunci reprezintă instrumente de datorie, ceea ce, nu, ceea ce înseamnă că contribuie la volumul datorii, datoriei existente în zona euro. Nu există o a treia opțiune din punctul meu de vedere. A doua întrebare și o să încerc să răspund probabil și viitoarelor întrebări legate de Italia. Aș dori să reafirm acest lucru. În situația actuală se poartă un dialog, întotdeauna am fost încrezător în posibilitatea găsirii unui acord și, sincer, nu cred că uh, are rost să mă pronunț în acest moment pe această situație. Am repetat acest lucru de nenumărate ori. Statele cu o, un grad mare de îndatorare ar trebui să își reducă acest grad de îndatorare, pentru că acest lucru înseamnă un grad uh, mai scăzut de stres pentru ele. Da, mai aveți dreptul la o întrebare, spunea domnul președinte. Da, mai am două minute, mulțumesc pentru acest răspuns. Foarte pe scurt, sunt de acord cu dumneavoastră. Țările care au o mare datorie ar trebui să o reducă. Dacă este să ne gândim în ce situație suntem acum față de situația în care eram în urmă cu 10 ani, um, nivelul datoriei publice a crescut, ceea ce înseamnă că dispunem de mai puține arme care să ne fie utilă în cazul unei viitoare crize. Și mă gândesc și la instrumentele la care a recurs, uh, la care a recurs Banca Centrală Europeană în ultimii ani pentru a face față acestei cri- uh, crize. Deci credeți că suntem acum într-o situație mai vulnerabilă, de aceea uh, ne atrageți atenția asupra importanței reducerii datoriei publice pentru a fi mai bine pregătiți cu ocazia viitoarei crize? o datorie prea mare sporește vulnerabilitățile țărilor respective. Nu trebuie să uităm acest lucru și lecția pe care au învățat-o multe țări cu ocazia crizei este că în momentul în care a apărut criza respectivă, nu au dispus de spațiul fiscal necesar pentru a interveni pentru că datoria uh, publică era prea mare redresarea economică durează deja de ceva timp și a fost uh, însoțită de uh, niveluri uh, nemai întâlnite, de, reduse de ratea dobânzii. Și această, mm, ace, acest spațiu creat de politica monetară a trebuit să fie folosit pentru a reconstrui uh, rezervele fiscale, tocmai pentru a fi pregătiți uh, în momentul în care va apărea Uh, viitoarea criză, astfel încât uh, cât mai multe guverne să dispună de spațiul fiscal necesar pentru a putea răspunde. Mulțumesc, Molly Scott Cato. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum uh, cred că știți, Parlamentul European uh, lucrează în mod intens la cele trei propuneri legislative privind uh, finanțarea sustenabilă, propuneri pe care le-am primit de partea Comisiei Europeană. Să cred că este important să recurgem și la prerogativele BCE și a băncilor, acelor a băncilor, a băncilor centrale naționale pentru a folosi la maxim potențialul sustenabilității în finanță. Și m-a bucurat să, aud, să aud că Benoit Cure, la începutul acestei luni, a spus că BCE, uh, respect, respectându-și mandatul, ar putea să uh, susțină tranziția spre o economie cu emisii reduse de, de carbon um, prin acțiuni adecvate care nu afectează stabilitatea prețului. Aș dori, dacă este posibil, uh, să-mi dați mai multe detalii în legătură cu posibilitățile BC din acest punct de vedere. Și apoi, aș dori să vă întreb, uh, s-au înregistrat progrese când vine vorba de testarea, uh, de testele de rezistență care să țină seama de uh, expunerea băncilor la riscurile legate de cărbune, de dioxidul de, de cărbune, pentru că s-ar putea să apară riscuri sistematice deosebit de importante ați putea să um, includeți o anumite plafonări pentru creditări, pentru creditele care ajung la activități uh, care duc la emisii importante de dioxid de carbon sau care se bazează foarte mult pe uh, exploatarea cărbunelui, de exemplu. Vă mulțumesc! Aș dori să vă spun, în primul rând, care este situația. Am examinat achizițiile de uh, obligațiuni verzi și uh, profiturile investite în uh, proiecte care au beneficii de mediu. Și impactul, am evaluat de exemplu, de asemenea, impactul uh, programului nostru de achiziție activelor asupra uh, programelor ecologice. BCE a, a achiziționat asemenea obligați, ob, obligațiuni uh, verzi în inter, prin intermediul a trei programe. Avem 23%, 23% din uh, programul de, achi, de achiziții de uh, obligațiuni uh, publice sunt, uh, au un caracter uh, verde. Uh, din punctul de vedere a programului de, de achiziție a obligațiunilor uh, corporatiste, 20% dintre acestea sunt uh, ecologice și în uh, general cam aceasta este ponderea. Deci pentru că 4% din obligațiunile existente au un caracter ecologic. Deci, deci în general, eurosistemul uh, a redus prețul uh, acestor obligațiuni verzi și a susținut astfel emiterea lor de către uh, corporațiile care nu sunt uh, financiare. Avem și o analiză metrică care ne arată că o mare parte a scăderii prețului acestor obligațiuni este datorată programului nostru de achiziții de active. Este o tendință um, observabilă în mod empiric Uh, după anunțul din, 2000, uh, din 2013 de demararea programului de uh, achiziționare a activelor. După anunțul respectiv, emiterea de aceste obligațiuni verzi a sporit și este o tendință în creștere care se menține până acum. Și acest lucru este aliniat cu rezultatele anterioare privind impactul nostru și asupra emiterii acestor obligațiuni. Trecând la a doua întrebare, eforturile noastre legate de schimbările climatice. Riscurile legate de schimbările climatice au fost discutate și am canalizat înspre acest obiectiv o parte a, din eforturile noastre și efort, Eforturile noastre sunt menite să sprijine participanții pe piață, legiuitorii și organismele care stabilesc, uh, adoptă standarde în efortul de a identifica riscurile legate de schimbările climatice și de reorientarea fluxurilor financiare care să permită reducerea acestor riscuri. Ținând seama de natura globală acestor provocări, Banca Centrală Europeană susține uh, activitatea organismelor de resort internaționale și a aderat uh, unei rețeli uh, din care fac parte și alte bănci centrale și alte autorități naționale de supraveghere care s-au angajat să pună în aplicare standarde comune când vine vorba de atenuarea riscurilor uh, legate de schimbărilor climatice. Și aș dori să vă mai spun că protecția mediului înconjurător este, este doar unul din mandatele, uh, din obiectivele care se regăsesc în mandatul BC. Am putea să ne întrebăm de ce BC nu susține mai mult industriile care susțin un grad și mai mare de ocupare, cum ar fi fi industriile um, care consumă mult cărbune. Tratatele uh, cer băncii uh, centrale europene să susțină principiile unei uh, economii deschise de piață și să nu uităm care este principalul obiectiv al mandatului BCE, stabilitatea prețurilor. Ce doresc să spun este că este o chestiune pe care trebuie să o revizuim permanent, însă nu trebuie să uităm că mandatul nostru este bine stabilit și respectând acest mandat trebuie să încercăm să atingem obiectivele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Mulțumesc, Gerolf Anemans. Nu, îmi cer scuze, Mariza Matias. Sunteți pe cealaltă listă. I'm still here. Sunt tot aici. Mulțumesc, mulțumesc domnule Draghi pentru că ați venit din nou să apareți în, în fața noastră. Am patru întrebări pentru dumneavoastră. Prima, prima este pe același subiect. Ați spus, ați spus mai devreme că situația actuală din zona euro este una temporară. Dar în 2018 zona euro a crescut foarte puțin la rata cea mai scăzută din ultimii patru ani. Prima mea întrebare este în legătură cu relaxarea cantitativă. Atunci când ați făcut uh, programul de relaxare cantitativă, credeți că a avut uh, rolul scontat și care va fi uh, sfârșitul său? Date fiind datele pe care le-am văzut, uh, punerea, uh, finalizarea acestui program mi se pare destul de chestionabilă. După aceea, dacă avem o uh, creștere economică ce depinde total de politici monetare nu neconvenționale, nu cumva politicile monetare mm, din, ale zonei euro sunt greșite. Dacă depindem de uh, Uh, politici uh, monetare extraordinare cantitative, nu cumva aceste lucruri sugerează că împreună cu reducerile fiscale și salariile scăzute, acest lucru afectează bunăstarea oamenilor. Și nu cumva a venit vremea să creăm o flexibilitate mai mare pentru uh, programele de investiții publice pentru a putea să facem să funcționeze lucrurile mai bine în viitor. Mulțumesc. Voi răspunde la prima întrebare. În uh, declarația mea introductivă am discutat dacă pierderea de um, accelerație în această rată de creștere este temporară sau permanentă. În momentul de față, și spun în momentul de față pentru că vom purta o discuție în legătură cu în care vor apărea în ultimele prognoze în decembrie. În momentul de față, opinia noastră este că o parte din acest, această creștere scăzută este datorată normalizării procesului de creștere datorată unui an excepțional 2017, în special în ceea ce privește performanța sectorului de export. De atunci, uh, creșterea comercială la nivel mondial a încetinit considerabil și la fel și exporturile noastre. O parte din această normalizare ține de creșterea Uh, neajun, insuficiente forțe de muncă, uh, utiliza, ratele de utilizare ale capitalului sunt scăzute în multe părți din Uniune, deci există o, o ajustare structurală la o creștere mai scăzută. Pe lângă aceasta am avut niște factori temporari în uh, industria auto, dar, și, dar există și alți factori temporari și în alte state. Așadar, trebuie să evaluăm acum dacă este o imagine corectă sau se va schimba și ne va arăta că uh, ne apro- se apropie o recesiune gravă. Avem impresia că nu este cazul în acest moment. Aș adăuga că în acest moment Eh, vom pune capăt eh, achizițiilor eh, de active nete, însă chiar dacă nu ar fi cazul, politica monetară va fi, continua să fie una acomodativă, urmând ratele dobânzilor și politica de investiții care se vor complementa, se vor susține reciproc în viitor. Așadar, acesta este lucrul care trebuie avut în vedere. Al doilea lucru, negați, mi se pare că negați faptul că am avut o redresare de lungă durată de 5 ani de creștere continuă, în care nou, s-au creat 9,5 milioane de locuri de muncă în această perioadă de 5 ani, fără, fără precedent în uh, istoria uh, europeană și că salariile nominale cresc de fapt și uh, se pare că au început să se redreseze multe părți ale Uniunii, bineînțeles în statele care au rate de utilizare a capacității mai mari și unde există ratele șomajului mai mari. Însă în alte state și de, de aceea suntem încrezători, încrezători că rata inflației converge spre obiectivele noastre, noastre același lucru cu uh, politicile fiscale. Nu văd reduceri fiscale uh, uh a politicile fiscale examinează uh, proiectele de buget cu în multe stat, în toate statele europene cu poate chiar cu o excepție. Deci uh, poziția fiscală generală ar putea să fie numită neutră sau expansionistă, neutră bare expansionistă. Și în ceea ce privește întrebarea în legătură cu o flexibilitate mai mare pentru programele de investiții publice, două observații. Uh, setul de reguli actuale deja oferă anumită flexibilitate pentru programele de investiții publice. În al doilea rând, dacă uh, se, este o discuție importantă, bineînțeles, pentru că în anumite state există o lipsă grav, serioasă de infrastructură, însă aceste discuții au fost foarte aprofundate în momentul în care s-a, uh, s-au pus bazele pactului de stabilitate și creștere, chiar când se pregătea tratatul de la Maastricht. Dacă uh, aceste proiecte ar trebui să fie excluse din definiția obiectivelor fiscale. Și în momentul respectiv, decizia colectivă a fost să nu fie excluse din aceste obiective fiscale, un motiv fiind că este foarte dificil să distingem între ceea ce este uh, cheltuială publică și cheltuieli curente, pe de altă parte. Pot să vă dau multe exemple. Până la urmă, totul depinde de legiuitori, de comisie și noi suntem doar o bancă centrală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Iar acum Rolf Anemans. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba olandeză. Aș dori să vorbesc despre uh, încheierea programului de relaxare cantitativă în martie 2019. Uh, acțiuni care au fost întreprinse în urma crizei financiare pentru a păstra stabilitatea unei monede instabile și uh, din lipsă de alternative a fost in, in, inițiat acest program. Atunci când trecem de la o asemenea situație atipică la una normalizată, s-ar putea să apară efecte uh, neprevăzute, chiar dezastruoase. Sunt uh, întreprinderi care sunt se mențin pe linia de plutire în mod artificial și nici autoritățile nu mm, pot să aibă o imagine concret, corectă a piețelor. Există o serie de bule, de exemplu în sectorul imobiliar. Am asistat la o serie de restructurări în sectorul financiar. Sunt mult, prea, mult prea multe fonduri noi și dobânzile pentru cu dobânzile pentru uh, împrumuturi este foarte dificil ca entitățile financiare să aibă uh, marjă de manevră și uh, bugetul băncilor centrale ni se pare că este total umflat artificial. Ați anunțat că se va pune capăt acestor măsuri și că se va uh, reevalua și sistemul de achiziții de active. Uh, Care sunt riscurile pe care le vedeți pe eh, termen scurt și mediu pentru a pune capăt acestei politici de relaxare cantitativă? Nu cumva uh, veți uh, ransa o politică de expansiune monetară prin aceste măsuri? Vă mulțumesc pentru întrebare. Dacă spuneți că politica noastră a avut Uh, rezultate dezastroase, da, într-adevăr a creat 9 milioane și jumătate de locuri de muncă în acești ultimi ani. Uh, guvernul, Consiliul de Guvernare a decis dintr-o dată să pună capăt acestor măsuri. În primul rând nu am decis, dar ne așteptăm să o facem și am spus în iunie că vom lua această decizie. Deci nu este o decizie bruscă. În al treilea rând, în momentul în care am gândit politica monetar, monetară pentru întreaga zonă euro, când spuneți toată zona, înseamnă toate statele, fără diferențiere și toate sectoarele nu este o politică monetară care este țintită către un sector specific unde dobânzile sunt mici sau mari pentru un anumit sector. Asta ar fi Uniunea Sovietică, nu este o economie de, de piață liberă pentru care este gândită economia noastră. Acestea fiind spuse, estimăm că toți actorii, guvernele, dar și în special sectorul privat, eh, financiar și non-financiar, sunt eh, pregătiți pentru această decizie în cazul în care se va lua această decizie. Eh, adaug, după cum am mai spus, că politica monetară, indiferent de decizia noastră în legătură cu achiziționările de active nete, va rămâne aceeași dobânzile nu vor crește până uh, în, uh, în vară, nu am exact formularea concretă, însă atunci și am spus că BCE va reinvesti obligațiunile pentru o perioadă uh, extins mai îndelungată de timp. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Werner Langen. Domnule președinte Draghi, spre osebire de antevorbitorul meu, eu sunt convins că după șapte ani de mandat puteți să uitați în urmă la succese, pentru că fără intervențiile dumneavoastră euro n-ar fi fost atât de stabil. Și dacă vom uh, celebra 20 de ani de euro, va fi și datorită uh, BCE. Cred că, în ciuda unor defecte, munca noastră a fost importantă. Trei provocări ne așteaptă. Întâi, inflația. Ați spus că um, inflația uh, e scăzută, cea care include energia e mai ridicată. Unde este nevoie de uh, măsuri suplimentare, pentru că mai ales creșterea scade. Apoi, convergența. Noile studii arată că toate statele din zona euro au date pozitive de convergență, cu excepția Italiei. Italia însă acum e un caz dificil și din alte motive. Pentru că licitațiile de 722 de miliarde au mers într-o tre treime în Italia, însă investitorii, pe baza evoluțiilor politice, au mai vândut uh, în plus obligațiuni este dispusă BCE să mai uh, facă o um, injectare de fonduri în Italia, așa cum citesc astăzi în ziar, și în al treilea rând, optimismul dumneavoastră privind sistemul de coordonare. Uh, experiența ultimelor 20 de ani uh, mă face să ridic un semn de întrebare. Ați spus trecerea de la coordonare la structuri de luare a deciziilor comune durează, dar au trecut deja vreo 10 ani. De unde să vină presiunea necesară pentru a crea o structură de luare a deciziilor în uh, comun uh, cu o participare a uh, Parlamentului? Thank you. You've asked many questions. Vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele de laudă de la începutul intervenției dumneavoastră. În primul rând, în legătură cu inflația. Inflația uh, globală este obiectivul nostru. Inflația a crescut în ultima vreme datorită uh, prețului energiei. Prețurile energii, la energie scad acum, așadar ne așteptăm ca și inflația respectivă să scadă în lunile următoare. Există și componentele mm, care sunt mai stabile decât energia sau alte componente, după cum o numim uh, inflația subiacentă. După cum am spus, uh, aceasta are un efect uh, mai scăzut, însă este mai bun decât în trecut. Și ce ne face să credem că uh, inflația subiacentă va crește? Este vorba de salariile nominale. Creșterea salariilor nominale este o realitate în unele state mai multe cât în altele, însă uh, Ă, calitatea acestor salarii este mai bună decât în trecut. În trecut ă, am asistat la o creștere a salariilor nominale care era temporară pentru că se datora unor, unor factori limitați. Acum vorbim de o creștere a salariilor pe baza unor negocieri ă, și anume o creștere stabilă care va dura în timp încet, încet aceste creșteri ale salariilor și ale prețurilor la producător vor fi transmise într-o inflație mai ridicată în viitor. Și acest lucru va depinde în funcție de statele membre unde există sediul ciclului de afaceri. La început, Uh, cresc locurile de muncă, și dar deseori calitatea acestor locuri de muncă este scăzută. Este vorba de locuri de muncă temporare și de vreme ce oamenii sunt în loc de muncă temporar, nu cer salarii mai mari. Uh, în timp li se stabilizează poziția și ulterior cer salarii mai mari. Acesta este un ciclu normal. În unele state, crearea de locuri de muncă este permanent, de locuri permanente. În altele, ă, locurile de muncă sunt încă temporare și proporția locurilor de muncă temporare scade și a locurilor de muncă permanente crește. Și vedem în acest caz și maturizarea salariilor. Dar, deci creșterea uh, Uh, uh, prețului la, prețurilor la producător și creșterea salariilor uh, ne, ne face să ne gândim că acest lucru se va reflecta în inflație, însă va lua timp pentru că e mult timp de când nu avem capacitatea în salarii. Însă ni se pare că inflația converge spre obiectivul nostru. În ceea ce privește convergența, uh, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Am uh, făcut referire la acest obiectiv în declarația mea introductivă, la trecerea de la uh, guvernanța bazată pe reguli spre una bazată pe guvernanță. Însă, de mișcarea în această dire- pentru a merge în această direcție avem nevoie de încredere între statele membre, între guverne și între oameni și încrederea depinde și se bazează pe două caracteristici. Una, respectarea regulilor și statele când diverg, își slăbesc poziția. Deci este dificil să uh, Uh, existe uh, încredere în acest proces care pentru noi este inevitabil pentru o Uniune mai puternică. Un comentariu în legătură cu întrebarea dumneavoastră în legătură cu calea de tranziție de la uh, convergență bazată pe reguli spre una bazată pe instituții. Dacă ne uităm în trecut la ceea ce s-a întâmplat cu politica monetară, până la sfârșitul anilor 80, fiecare bancă centrală avea propria sa politică monetară și din acest, această perspectivă a stabilității financiare, situația era dificil, dificilă pentru că aveam libertatea de circulație a capitalului și uh, o schimbare a ratelor de schimb uh, continuă și gestiunea politicii monetare era extrem de dificilă atât de mult și în momentul de respectiv exista reguli în legătură cu stabilizarea ratelor de schimb, reguli în legătură cu Ehm, cât de mult poate să fluctueze rata de schimb și toate aceste reguli erau încălcate datorită presiunilor pieței și de aceea până la urmă s-a creat BCE și este un exemplu bun de tranziție de la uh, reguli la instituții și în cuvintele dumneavoastră uh, tranziția aceasta a fost destul de uh, a fost un succes destul de bun. Mulțumim Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, încep prin a saluta mesajele fundamentale pe care le transmiteți aici. În primul rând, că politica monetară semnificativă este uh, necesară și că va fi menținută și că încetinirea economiei europene justifică aceste măsuri. În al doilea rând, necesitatea unor pași concreți eh, în legătură cu reformă. Ați menționat trei domenii, coordonarea politicilor, înființarea hm, funcției de stabilizare și de investiții eh, europene și am eh, câteva întreb, trei întrebări în legătură cu aceste subiecte. În primul rând, funcția de stabilizare Ați uh, menționat că zona euro are nevoie de un uh, instrument uh, fiscal pentru a-și menține convergența. Vă alegeți bine cuvintele, însă nu credeți că în loc să menținem convergența, ar trebui să promovăm convergența, pentru că suntem într-o situație de divergență atât în, din punct de vedere economic, cât și social între membrii zonei euro. A doua întrebare în legătură cu reforma ASEM. În la summitul următor se, stabile, se are în vedere înființarea fondului unic de rezoluție. Cât de urgent este acest lucru? Pentru că ă, fondul unic de rezoluție ar trebui să fie deja operațional și Astăzi, Comisia Econ va discuta raportul meu în legătură cu această reformă și sugerăm că, ca Fondul Monetar European să fie numit uh, Fondul Monetar de Stabilitate pentru a clarifica că politica de uh, fiscală ține de competențele Băncii Centrale Europene. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu aceste aspecte. Vă mulțumesc. Cuvintele menținerea convergenței se referă la o situație în care statele au avut o convergență spre anumită capacitate fiscală, însă suferă de anumite șocuri unde convergența s-ar fi Uh, pierdut dacă nu ar fi avut loc acțiuni. Uh, fondul unic de rezoluție este urgent și mm, ține de încheierea uh, Uniunii bancare și, bancare și monetare. Până la urmă este vorba doar de anumite măsuri necesare și finale care țin de uh, consolidarea Uniunii Monetare. Trebuie să încheiem Uniunea Bancară, trebuie să mergem mai departe pe Uniunea Piețelor de Capital. Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute foarte rapid. Sunt alte lucruri care ne vor lua mult timp până, de exemplu, armonizarea legislațiilor de solven, solvabilitate și de faliment. Uh, sunt multe lucruri, însă cred că Comisia Europeană va uh, veni în curând cu un document mm, care să identifice aceste beneficii uh, ușoare ale pieței de capital și beneficii rapide. Sunt de acord că nu ar trebui să folosim cuvântul monetar pentru a desemna noua reformă a instituțiilor. Vă mulțumesc! Da, ar fi într-adevăr bine. Da, e o propunere bună pe care o susținem mulți dintre noi. Foarte bine. Ludek Niedermayer. Uh, mulțumesc uh, și vă mulțumesc pentru prezență, domnule președinte. Aș dori să vă spun că și eu sunt de acord cu evaluarea domnului Langen referitoare la cât de, cât de bună a fost treaba pe care ați făcut-o la BCE. Ați spus că economia beneficiază de pe uh, creșterea ocup de pe urma creșterii ocupării și asta ar trebui să contribuie și nu numai și asta ar trebui să contribuie la creșterea economiei pentru că oamenii câștigă mai mult, au salarii mai bune. Uh, Uh, asta, de fapt, ar trebui să sprijine mm, creșterea economică în trimestrele ce urmează. Ținând cont de ultimele cifre, care nu sunt foarte uh, solide, uh, Aș avea câteva întrebări. Dacă vom avea o încetinire vizibilă în următorul an, doi, în următorii, sau poate în următorii doi ani, avem politici suficiente pentru a face față? După cum ați spus, politica fiscală acum este uh, expans, expansivă. Uh, inflația este apropiată de uh, zero. Mi se pare că nu vom avea influențe. Încă un lucru, s-a mai spus că uh, industria auto a jucat un rol important uh, uh, în ceea ce privește cifrele mai slabe în aceste trimestre, însă mie mi se pare că se produc uh, mașini, dar ele nu sunt vându vânzute, vândute pentru că lipsesc om omologările de tip. Practic lipsește valoarea adăugată um, adusă de vânzări mă întreb dacă acesta poate fi unul dintre factorii ce explică încetinirea creșterii economice, în special în Germania. Uh, Mulțumesc. La prima întrebare, dacă există o uh, încetinire vizibilă în următorii ani și dacă, dacă avem suficient, uh, suficientă marjă din punct de vedere al politicilor. E bine, răspunsul meu, politica noastră va fi uh, cât se poate de flexibilă pentru o perioadă previzibilă de timp, tocmai pentru că vedem că această convergență pe care ne-o dorim noi merge până spre 2020. Deci va continua să existe acest nivel de flexibilitate din politica noastră de investiții și din uh, orientările noastre privind rata de dobândă. În ceea ce privește industria auto, sectorul auto uh, își revine în acest trimestru, încă nu uh, suficient cât să compenseze mm, uh, declinul din trimestrul trecut, însă va fi nevoie de mai mult de un trimestru pentru a se recupera ce s-a pierdut. Însă nu vedem motive pentru care să nu-și revină, cu um, o mică nuanță. Um, încetinirea nu a fost um, adusă de acești um, factori uh, unici, nu a ținut, uh, nu a fost numai în uh, sectorul auto. A apărut un, un factor a fost, uh, au fost condițiile generale în uh, comerțul mondial. De ce spunem că s-a, există o încetinire? E bine, comerțul mondial a scăzut un pic, dar nu este scăzut, este în continuare deasupra mediilor istorice și în majoritatea cazurilor este destul de ridicat. Deci în acest moment este cam de vreme uh, să ne pronunțăm. Uh, după cum spuneam, vom avea noi date în curând, dar în momentul de față este prea devreme să spunem că uh, avem de-a face cu o încetinire um, a economiei. Apoi au fost uh, acești factori uh, dar care nu au intervenit numai în industria auto, ci și în alte sectoare și în alte țări. Mulțumesc, domnul von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte. Domn, uh, domnule președinte, um, mă alătur și eu lui Werner Langen și lui Ludek uh, uh, Niedermayer um, în evaluarea pozitivă a mandatului dumneavoastră și mi-a plăcut foarte mult și explicația noastră subtilă um, referitoare la omul înțelept care își face iarna car și vara sanie. Uh, sunt de acord, trebuie să ne pregătim pentru următoarea uh, criză. Uh, și, de asemenea, da, într-adevăr, lucrurile pot să se înrăutățească. De asemenea, sunt de acord cu dumneavoastră că consolidarea mm, capacității fiscale este esențială. Uh, S-a vorbit despre convergență. Ați vorbit și noastră despre asta în discursul dumneavoastră. În mod tradițional, convergența în acest context este utilă, productivă, pentru că ar putea conține ceea ce numim noi pe aici, pe la Bruxelles, uh, ambiguitate constructivă, adică fiecare aude ce îi place. Însă, mă tem puțin că această convergență, acest termen așa de ambigu, a devenit o problemă. Pentru că, da, există convergența care presupune ca statele membre care nu au spațiu fiscal, care nu mai pot uh, uh manipula rata de schimb, uh, deci poate fi un ajutor pentru aceste state membre să, să facă față unui uh, șoc. Uh, există deci acest tip de convergență și mai există un nivel de convergență și anume nivelul. Iar aici avem fonduri structurale pentru a încuraja o convergență economică generală în Uniunea Europeană. Dar asta nu este neapărat ceva specific politicii monetare. Și pot să vă spun cu siguranță că în anumite țări, când se vorbește despre convergență în sensul cel mai larg al cuvântului, ă, asta duce la îngrijorări ă, referitoare la o ă, uniune bazată pe transferuri. Poate nu ar trebui să ne luăm la revedere de la acest concept sau de la această formulare. Când vorbim despre convergență, să vorbim despre ceva mai specific Cred că asta ar uh, putea ajuta la obținerea consensului politic uh, de care avem nevoie. De exemplu, asigurarea de șomaj europeană. S-ar ținti primul set de obiective, însă un uh, buget la nivel european pentru asta ar putea să se refere la a doua conotație a acestui concept. sunt de acord cu dumneavoastră. În timp ce vorbeați, încercam să mă gândesc la care dintre convergențe ne referim. Și avem poate trei caracteristici ale convergenței. Convergența, sau, sau poate convergența cuprinde trei fenomene. Întâi, convergența ciclică. În ceea ce privește convergența um, definită ca rată de creștere. Avem un uh, indice de dispersie care vede creșterea valori, valorii adăugate în fiecare țară, iar acest indice în ziua de astăzi este uh, la un nivel uh, foarte scăzut din punct de vedere istoric. Ar trebui să ne întoarcem cândva în anii 90 pentru a-l regăsi la acest nivel. Deci această convergență a avut loc și asta datorită redresării Uh, economice. A existat o divergență foarte mare odată cu criza. Apoi a doua definiție a convergenței, care are de a face cu reformele structurale. Și poate că asta este convergența de care avem nevoie. De exemplu, sunt de acord cu dumneavoastră că sistemul de asigurări uh, pentru șomaj uh, este un sistem foarte promițător, dar cum putem avea asta dacă piețele muncii sunt atât de diferite, dacă regulile noastre de clasificare uh, sunt uh, nu cu totul diferite, dar uh, totuși destul de uh, distanțate. Deci avem nevoie sau putem să ne referim la convergența reformelor structurale reale, economia să fie mai, mai competitivă și să convergă înspre uh, competitivitate. Dacă avem o economie competitivă și alta mult mai puțin, e foarte dificil să faci lucruri împreună. Iar apoi intervine a treia, al treilea înțeles, pe care l-ați menționat noastră, cu fondurile structurale, și anume convergența de redistribuție, convergența obținută prin redistribuție. Și cred că în acest moment, când vorbim despre capacitate bugetară, trebuie să ne limităm la prima definiție, și anume convergența în fața ciclurilor și a șocurilor și s-ar putea să fie o idee bună, să nu vorbim de fapt despre convergență. O să ne gândim la asta. Thank you very much. And actually that Mulțumesc. De fapt, noi lucrăm la șocuri asimetrice, deci este primul tip de convergență. Și credem că dacă sprijinul de, pentru șomaj este o asigurare, este ca un fel de fond pentru zile negre, nu neapărat este nevoie de armonizare. Practic, se creează numai un mecanism de protecție pentru sistemele naționale și, și asta s-ar putea să fie util să avem acum. Bineînțeles, al treilea tip de convergență este diferit, dar este necesar. Tocmai de aceea reducerea nivelului de uh, finanțare pentru uh, fondurile structurale ar fi uh, negativă. Cred că este important să clarificăm această distinție. Pervanș, tu ai cuvântul. Pentru că domnul Luche nu e prezent. Tu urmezi. Sorry, that's... Otherwise we, we, we start with Philip and then you... Dacă nu, începem cu Philip. Philip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna este o plăcere să vă avem alături de, dumne- alături de noi. Mi-a plăcut abordarea dumneavoastră de a trece de la un sistem bazat pe reguli uh, pe, spre unul bazat pe instituții. Sper că continuăm pe această cale. Aș vrea să urmez uh, linia adoptată de colega Molly Scott Cato. Am ascultat cu atenție răspunsul dumneavoastră și n-am fost pe deplin mulțumit. Ați spus, știți, avem mai multe constrângeri, mai multe obiective, și s-ar putea să vrem să continuăm să finanțăm activități care creează locuri de muncă, dar distrug clima. Însă problema este că dacă uh, schimbările climatice ies de sub control, nu vom avea nicio economie. Ce încerc să spun? Așa este, ca partea relaxării cantitative, ca partea activităților sale, BCE finanțează activități care ajută la combaterea și atenuarea schimbărilor climatice, însă în același timp în continuare finanțează activități care merg exact în direcția opusă. Și asta mă intrigă dacă ne uităm la dinamicile de piață. Spuneți, da, susținem ideea unei economii de piață deschise, dar obsesia pe termen scurt a economiei de piață uh, ignore efectele uh, schimbărilor climatice și face combaterea schimbărilor climatice ca fiind complet, uh, alegerea complet irațională din punct de vedere economic. Dar asta înseamnă, înseamnă că avem de-a face cu un eșec al pieței. Ce trebuie să facem este să reglementăm economia altfel. Și cred că ar trebui să avem cel puțin uh, un mecanism de dezvăluire a riscului climatic pentru întregul sector financiar, astfel încât să avem un fel de disciplină de piață acolo. Însă aș vrea să continuați să vă gândiți la asta. Și de asemenea, dacă puteți adăuga ceva despre cum, sistemul, despre cum funcționează sistemul nostru financiar. Spuneți, dacă avem depozite uh, cu uh, dobânzi care cer creștere, uh, Uh, însă în același timp nu putem decupla creșterea de impactul ecologic. Asta spuneți noastră, deci sincer nu știu cum o putem rezolva pe asta. Domnul Draghi, da, e o întrebare dificilă. Nu vrem să finanțăm uh, activități sau sectoare uh, care creează multe locuri de muncă, dar distrug uh, se, dis, clima intenționat. Asta uh, face parte din mandatele secundare ale BC. Discuția a început, această discuție a început în Consiliul de Guvernare și va continua. Uh, cum putem să um, îmbunătățim uh, politica noastră monetară în acest punct de vedere? Am făcut deja ceva. De exemplu, pentru portofoliul nostru de fonduri, fonduri de pensie, am delegat dreptul de vot unor manageri de investiții care au adoptat principiile ONU pentru investiții responsabile. Le-am solicitat să incorporeze standarde de guvernanță, de mediu și, de, și sociale în politicile lor de vot. Împreună cu gestionarii noștri de active, ținem cont de uh, Uh, extinderea opțiunilor pentru uh, staful BCE pentru a investi în produse durabile, pentru propriul nostru portofoliu de fonduri care uh, ține de inclusiv de rezerva generală, am început o discuție pentru a vedea cum criteriile ONU pot fi implementate nu e ușor uh, să acționezi, pentru că politica monetară este pentru toat, toți, toată zona euro, pentru toate țările, toate sectoarele, iar obiectivele uh, sunt definite în mod agregat. Însă uh, se acordă din ce în ce mai multă atenție de către membrii Consiliului de Guvernare acestui uh, subiect. Thank you. Mulțumesc, Pervonș Peres. Mm, merci. Euh, Monsieur le Président, vous allez... Euh, Mulțumesc. Domnule președinte, veți organiza întoarcerea politicii monetare către instrumentele clasice. Ați menționat dumneavoastră asta, dar și uh, colegul Silva Pereira. Însă, Revin cu o întrebare pe care deja v-am uh, adresat-o. În ceea ce privește obiectivele, în ceea ce privește stabilitatea uh, prețurilor, se pune un accent asupra nevoilor de reforme structurale. Dumneavoastră vorbiți foarte des despre asta, însă dincolo de asta sunt și alți factori care uh, pot afecta Uh, creșterea. Factorii de presiune demografici sau uh, în ceea ce privește productivitatea, oricare ar fi reformele structurale ale statelor membre. Credeți că odată ce vă veți fi întors la politica monetară normală, obiectivul de 2% va fi în continuare obiectivul ce va trebui urmărit din, în, uh, în termen de inflație? thank you. Um, I think, uh, it... Mulțumesc. Cred că am mai spus asta odată. În momentul de față e greu de evaluat cu certitudine dacă pe termen mediu și lung suntem într-o perioadă de stagnare prelungită sau dacă um, creșterea a scăzut numai în mod temporar. Acum uh, ne redresăm în urma crizei, este nu suntem ancorați la un nivel uh, scăzut uh, pentru totdeauna, însă uh, aveți dreptate, intervine și um, factorul demografic. Pe de altă parte, avem și digitalizarea, evoluții tehnologice în toate sectoarele, care ar putea duce la o creștere a productivității și ar putea face mult mai puțin probabilă această stagnare prelungită în acest moment e foarte greu de zis. Și uh, noi acum analizăm, uh, ce, ne axăm pe obiectivul nostru. Și așa ne uh, calibrăm uh, poziția de politică monetară. În acest context, uh, spuneți dacă 2, uh, întrebați dacă 2% este în continuare un obiectiv demn de urmărit. În ultimii ani, mulți dintre dumneavoastră mi-ați adresat această întrebare, fie spunând că ar trebui să avem 1% sau că ar trebui să avem 3%. Iar răspunsul a fost întotdeauna că, în primul rând, nu a fost o coincidență că băncile din întreaga lume în anii 90 au ales acești 2%. Au existat o serie întreagă de motive care sunt uh, cu atât mai importante într-o uh, zonă monetară în care nu se poate schimba rata de schimb. Uh, obligația unei rate de inflație mai scăzută ar impune constrângeri mult mai mari statelor, uh, statelor membre din zona euro. De asemenea, ar fi dificil să uh, justificăm uh, de ce schimbăm obiectivul dacă tot n-am reușit să-l atingem și asta ne-ar afecta credibilitatea. Dar există motive cât se poate de serioase pentru care până acum nici măcar n-am discutat această opțiune. Ar putea crește volatilitatea și ar putea afecta așteptările. În momentul de față, vrem să mergem înainte și nu avem în vedere o schimbare a obiectivului. Mulțumesc, încheiem cu această primă parte a dialogului uh, monetar cu domnul uh, Draghi, președinte al BCE și aș vrea să subliniez uh, că sprijinim politica monetară Și aș vrea, de asemenea, să reiterez importanța uh, dublului mesaj pe care l-ați transmis astăzi. Which, as I said, also we and I fully subscribe. And now we... Cu care suntem de acord, după cum am spus. Și acum trecem la audierea publică cu Mario Draghi în calitate de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Uh, un organism care, după cum uh, prea bine știți, este responsabil cu supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din Uniunea Europeană. Domnul Draghi, în data de 9 iunie 2017 a apărut în fața Parlamentului European, ultima dată în această calitate, nu, în 2018 se corectează domnul președinte. Doream să spun că Parlamentul European lucrează, se ocupă de asemenea și de rolul Comitetului European de Risc Sistemic cu ocazia revizuirii rolului autorităților de supraveghere europene. Deci bine ați venit și în această calitate, domnule Draghi, și aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membrii ai Comitetului eh, Comisiei ECON, doamnelor și domnilor, este o plăcere să iau cuvântul eh, a doua oară în acest an în calitate de președinte al eh, Comitetului European pentru Risc Sistemic. Astăzi aș dori să mă axez pe două subiecte. O să mă refer în primul rând la unele din rezultatele activității CERS privind sectorul imobiliar comercial. După aceea o să mă refer la propunerile CERS privind instrumentele macroprudențiale dedicate societăților de asigurări. Aș dori să încep cu sectorul imobiliar comercial. Este un sector important pentru stabilitatea financiară, nu, dat, nu doar datorită dimensiunii sale, dar și datorită interconectării strânse pe care o are cu sistemul financiar și cu alte părți ale economiei reale. Din toate aceste motive, este important ca autoritățile macroprudențiale să urmărească îndeaproape evoluțiile din sectorul imobiliar. Astăzi, CERS publică rezultatele exercițiului său de monitorizare a acestui sector și aș dori să vă prezint uh, unele din principalele rezultate ale acestui raport. Chiar dacă băncile rămân o sursă importantă pentru acest sector imobiliar comercial în majoritatea statelor membre, entități nebancare și investitori internaționali au un rol mai mare în acest sector decât l-au avut înaintea crizei companii, societățile de asigurări, fondurile de pensii, fondurile de investiții um, dețin în cea mai mare parte obligațiuni legate de obligațiuni imobiliare din uh, zona euro, de exemplu. Și această pondere tot, uh, tot mai mare transfrontalieră um, a sectorului nefinanciar în sectorul imobiliar are câteva aspecte pozitive. De exemplu, are potențialul de a îmbunătăți partajarea generală a riscurilor pentru că orice pierderi din acest sector ar putea fi diseminată într-un, într-un număr mai mare de entități și țări. În plus, în uh, cazul unor probleme în sectorul financiar uh, local, accesul la bănci străine și la alte instituții reprezintă o sursă alternativă de finanțare. Capacitatea de a atrage asemenea influxuri de capital în momente ca acesta ar putea să uh, reducă perioada de recesiune economică și să întărească redresarea care urmează. Însă această transformare pe care tocmai am descris-o poate deschide noi canale de uh, transmiterea șocurilor din sectorul imobiliar în, uh, înspre sectorul financiar și în economia re, reală. Unele dintre aceste instituții nebancare, cum ar fi fonduri mutuale de investiții în sectorul imobiliar, s-ar putea să se confrunte cu presiuni de um, răscumpărare care, duc, care se poate ducă la corectarea prețurilor uh, clădirilor dacă instituțiile respective sunt forțate să-și vândă prea repede activele. Prezența acestor investitori străini vis-a-vis -vis de care nu uh, dispunem de prea multe date statistice poate spori de asemenea riscul unor corecții rapide a prețurilor pentru că pot lua uh, decizii de a-și uh, muta fondurile mai brusc dacă randamentele posibile uh, apar în alte părți sau dacă mm, doresc să profite de uh, cadrul de reglementare mai favorabile în alte părți. Acest lucru face ca Uh, piețele imobiliare uh, domestice să devină mai sincronizate și mai vulnerabile în ceea ce privește factorii de risc globali. Autoritățile macroprudențiale care încearcă să răspundă vulnerabilităților legate de uh, sectorul imobiliar comercial dispun de diferite instrumente chiar dacă acestea se referă mai degrabă la uh, sectorul bancar. Doar câteva dintre aceste instrumente au fost puse în aplicare până acum, uh, cu o sporire a ponderii riscurilor, a expunerilor uh, la, uh, la sectorul imobiliar comercial, fiind măsura cea mai uh, des aplicată. În trei țări acest, au fost implicate și măsuri care măsură, măsoară gradul de îndatorare. În alte țări uh, au fost activate rezervele de capital macroprudențiale, în altele rezerve de capital uh, dedicate riscului sistemic sau cele uh, de capital contraciclic pentru a răspunde vulnerabilităților legate de sectorul imobiliar. Rolul tot mai mare al um, instituțiilor nebancare în acest domeniu confirmă uh, nevoia de a dezvolta instrumente macroprudențiale adecvate dedicate tuturor părților sectorului uh, finan- uh, financiar. CERS continuă să monitorizeze politica macroprudențială dincolo de sectorul bancar și din acest punct de vedere astăzi CERS a publicat un raport în care discutăm Uh, modul în care putem uh, consolida cadrul, uh, cadrul de reglementare a societăților de asigurări. Un sector de asigurări sănătos contribuie la stabilitatea financiară. Asumându-și riscuri, societățile de asigurări îndepărtează posibilitatea unor pierderi masive pentru gospodării și companii. Și potrivind economiile pe termen lung și răspunzând economiilor pe termen lung și necesității de, de investiții, contribuie la creșterea economică. Însă comportamentul societăților de asigurări își poate aduce contribuția la crearea unor vulnerabilități în sistemul financiar. CERS, drept urmare, este convins că autoritățile ar trebui să uh, dispună de un set de instrumente adecvat la nivel macroprudențial Uh, pentru a ținti riscurile sistemice din domeniul asigurărilor, dincolo de uh, instituții individuale. Și aș dori să mă refer pe scurt la câteva din principalele noastre propuneri în acest sens. În primul rând, autoritățile ar trebui să poată să impună uh, sporiri uh, de capital pe întreaga piață și restricții a plății de dividende, ceea ce ar permite îmbunătățirea rezilienței societăților de asigurări în cazul unor evoluții defavorabile de piață. Asemenea, sporire ale cerințelor de capital ar putea să fie țintite uh, pentru anumite entități sau și activități. În plus, nu putem uh, uh, spune că nu s-ar putea să nu apară situații în care cei care dețin polițele de asigurări doresc să își încheie, să renunțe la aceste polițe în număr mare ceea ce ar duce la probleme de lichidități pentru societățile de asigurări și autoritățile ar trebui să poată să protejeze uh, piețele financiare și deținătorii de uh, polițe de impactul negativ uh, al unor asemenea situații. Și am putea să ne gândim la posibilitatea de a obliga deținătorii de polițe să nu renunțe la acestea pe o perioadă temporară de timp un set de instrumente macroprudențial ar trebui să includă și cerințe de capital contraciclice care să varieze în timp. Asemenea, cerințe ar putea să reducă uh, stimulentele de a vinde active uh, în uh, perioade de regres economic. Acest lucru ar putea să fie util de asemenea pentru a pentru a um, acumula Uh, capitalul uh, în perioadele uh, bune din punct de vedere economic. Este de asemenea important să garantăm o, o, o coerență a politicilor macroprudențiale extinzând instru- anumite instrumente folosite în sectorul bancar și în, în sectorul societăților de asigurări, cum ar fi creditele ipotecare și finanțarea achiziționării de um, imobiliare pe care tocmai le-a discutat. Uh, în concluzie, cred că trebuie să decidem modul în care vor fi calibrate toate aceste, aceste instrumente, care ar trebui să fie pragurile uh, implementate și cum vor fi incorporate toate aceste instrumente în cadrul actual de reglementare. CERS uh, va continua să participe la această dezbatere și își va duce contribuția și la revizuirea directivei uh, Solvabilitate 2 uh, și astfel uh, vom ajuta și Comisia Econ pentru a decide viitorul cadrului de reglementare pentru societățile de asigurări. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc pentru aceste observații foarte importante. Este un subiect important care va câștiga o importanță și mai mare în perioada următoare de activitatea comisiei noastre, revizuirea cadrului uh, solvabilitate și dau cuvântul uh, membrilor Comisiei CON. Primul este domnul Werner Lange din partea PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare legată de fondurile de pensiune și m-ar interesa părerea dumneavoastră. În contextul um, Emir 2 purtăm discuții în dialogul tripartit din partea Parlamentului European, din partea celor uh, mai mari grupuri uh, politice se dorește includerea fondurilor de pensii în acest sistem de monitorizare, de verificare uh, reciprocă și Comisia se, nu, nu-și dorește acest lucru discutăm de un volum de mai mult de 3 miliarde de euro în cele mai, în, în cele mai importante trei țări. Și întrebarea mea este, uh, este următoarea. Banca Centrală Europeană nu a adoptat o poziție vis-a-vis -vis de acest lucru. Care este părerea dumneavoastră privind includerea acestor fonduri de pensii în uh, regulamentul EMIR care guvernează produsele derivate? În al doilea rând, uh, Uh, monitorizarea contrapărților centrale cu o importanță sistemică care se află în state terțe. Odată ce se va întâmpla Brexitul, întrebarea fundamentală care se va pune este cum vor putea fi asigurate, cine va garanta uh, situația contrapărților centrale de importanță sistemică. Din punctul meu de vedere, acestea ar trebui să își transfere activitățile în zona euro. Însă până acum nu am ajuns uh, la un acord cu Marea Britanie, unde își află uh, sediul majoritatea acestor contrapărți centrale. A treia întrebare se referă la riscurile uh, cibernetice. Cum, uh, cum priviți uh, riscurile reprezentate de noile tehnologii, tehnologii cibernetice, informații în acest punct de vedere. Uh, dacă este să mă gândesc la ce s-a întâmplat cu scandalul CumEx, nu cred că avem suficiente, am, am luat suficiente măsuri de protecție din acest punct de vedere. Mulțumesc. În ceea ce privește fondurile de pensii, CERS a declarat că fondurile de pensii nu ar trebui să se bucure de o, der- de o derogare. Ar trebui să fie incluse în uh, regulamentul privind CCP-urile. În ceea ce privește Brexitul, știți prea bine că noi nu participăm la aceste negocieri și chestiunea este foarte, foarte complicată. Uh, Poate unele aspecte mm, vor fi clarificate în următoarele săptămâni. Acum nu suntem în poziția de a spune, de a înțelege ce urmează să se întâmplă. Însă, dacă ar fi să ghicim cum va arăta viitorul apropiat, pornind de la ultimele evoluții la care am asistat, este clar că ambele părți își doresc să și sunt hotărâte să evite uh, instabilitatea um, financiară, să evite materializarea acestor riscuri legate de instabilitatea financiară, fie asistând sectorul privat cu uh, efectuarea unor, implementarea unor măsuri care să atenueze aceste efecte, fie prin uh, asigurări uh, publice din partea autorităților următoarea dumneavoastră întrebare. Știți că securitatea cibernetică este un subiect care se bucură de atenție la toate nivelurile. O atenție atât de mare încât într-un comunicat al G20 sau G7 se spune că este cel mai uh, relevant risc la adresa stabilității financiare deci, în acest moment, Comitetul European pentru Risc Sistemic funcționează ca o rețea care facilitează discuțiile, uh, partajarea cunoștințelor între membrii săi. Și în acest moment, această discuție se axează tot mai uh, specific pe vulnerabilități. Am examinat diferitele tipuri de vulnerabilități, uh, vulnerabilități identificate de Uh, membrii comitetului nostru pe plan uh, național și am încercat să facem o distinție între diferitele metodologii folosite de membrii noștri mm, și pentru a evalua aceste vulnerabilități, pentru că nu toți membrii au aceeași abordare, folosesc uh, diferite metodologii și diferite metode de raportare ale acestor vulnerabilități. În acest moment, drept urmare, încercăm să ne creăm o viziune asupra vulnerabilităților cu caracter sistemic acestor uh, vulnerabilități și a canalelor de transmisie posibile care să ducă la daune cuprinzătoare și este un uh, punct care se va regăsi, cred că, pe ordinea de zi, pe agenda comitetului nostru în permanență în următorii ani. Vă mulțumim foarte mult. Apreciem faptul că Banca Centrală Europeană are aceeași poziție ca și cea noastră în această discuție dificilă. Am apreciat și comunicarea Comisiei Europene privind măsurile de urgență necesară, necesară dacă va fi cazul, ținând seama <laughs> faptul că au un caracter de atenuare, însă am uh, preferat să nu verificăm uh, dacă aceste măsuri sunt suficiente sau nu în cazul uh, în care nu se ajunge la încheierea unui acord. Dar haideți să, să vedem ce se va întâmpla cu acest vot din Camera Comunelor Britanică. Are cuvântul acum Pervanș Beres. Mulțumesc. Ați evocat uh, chestiunea mondurilor comerciale. Uh, într-adevăr, este o problemă în, în, ca abordată și la bordul SRB atunci când împreună cu Burkhard Balz am asistat la lucrările dumneavoastră. Există o nișă care ar putea fi, fi exploatată putem să ne gândim și la actorii de pe piețele financiare care intervin uh, asupra acestor uh, uh, chirii comerciale. există un nivel minim pe care ați dori să-l introduceți și dacă trebuie schimbat administrarea, cred că este o dificultate pentru că uh, legislația în legătură cu aceste dumneavoastră ați identificat statele sau legislația în ceea ce privește Uh, cum considerați că trebuie să fie tra- considerați că trebuie să fie tratat acest subiect uh, la BCR, BCE sau uh, considerați că există o altă instanță unde ar trebui să fie tratate aceste subiecte? Vă mulțumesc. În ceea ce privește riscurile legate de sectorul uh, imobiliar, am spus deja că țin seama de dimensiunea sa și de interconexiunile sale cu sectorul bancar și financiar și economia reală, trebuie să-i acordăm o atenție specială. Și principalele vulnerabilități identificate de noi în câteva țări se referă la căutarea unui randament mai mare de către investitori. acest lucru a dus la o apreciere foarte mare um, a, în sectorul imobiliar, mai ales pe piețele principale, ceea ce le face vulnerabile la o restabilire a prețurilor în jos, la anumite șocuri potențiale. Și este adevărat că și băncile sunt expuse din acest punct de vedere, însă în mare măsură discutăm de instituții nebancare. Și atunci se pune întrebarea cum sunt uh, legate aceste entități nebancare de sectorul bancar și prin sectorul bancar de economia reală. Tocmai de aceea Comitetul European de Risc Sistemic și, în general, toate autoritățile care au responsabilități macroprudențiale, autoritățile competente din diferitele state naționale, împreună cu Banca Centrală Europeană, ar trebui să aibă posibilitatea, să aibă la dispoziție un set mai cuprinzător de instrumente care să depășească granițele sectorului bancar, acoperind și sectorul nebancar ar trebui de asemenea să fie posibil să aflăm mai multe informații despre acești uh, investitori pentru a înțelege mai bine interconexiunea acestor instituții nebancare cu restul sectorului uh, financiar. Cu alte uh, cuvinte, în legătură cu sectorul nebancar, financiar nebancar, mai avem multe de făcut pentru a ne proteja de materializarea uh, unor riscuri uh, neașteptate. Mm, întrebarea privind uh, chiriile, nu am un răspuns. Nu cred că CER s-a ocupat în mod specific de acest punct. Dacă o să găsesc un răspuns diferit, mă asigur că o să vi-l uh, transmit în scris. M-am referit la necesitatea extinderii setului de, inst- de instrumente macroprudențiale uh, pentru a include și sectorul nebancar. Este un lucru valabil și pentru uh, sectorul asigurărilor. Sunt de acord cu dumneavoastră și sunt multe chestiuni, multe lucruri pe care le putem face. Însă evaluarea, uh, sarcina de valoare este mult mai simplă în acest caz, pentru că în sectorul asigurărilor Uh, obiectivul acestor politici macroprudențiale este bine definit. În cazul sectorului nebancar este mai greu de definit. Doamna Beres, deci considerați că CERS ar trebui să se ocupe de riscurile macroprudențiale al uh, sector, uh, sectorului asigurărilor, pentru că atunci aceștia ar pretinde că nu sunt suficient de bine reprezentați în Comitetul European de Răspuns de, de, de, pentru riscurile sistemice. Da, dar uh, uh, reprezentanții autorităților de supraveghere europene sunt prezenți în CERS. CERS, pe de altă parte, nu este un organism decizional. Modul în care dumneavoastră ați, uh, ați creat CERS prevede această influență indirectă din partea CERS, um, informații, analize, uh, recomandări formulate de către acest comitet, recomandări care, de altfel, s-au dovedit un instrument mult mai eficace de a duce la modificări politice în anumite state membre decât am fi putut crede la început. Deci nu cred că CERS ar trebui să dețină prerogative de supraveghere macroprudențială. Acest lucru nu a respectat ideea originală a creării acestei instituții. Însă, autoritățile competente naționale, Banca Centrală Europeană sau EIOPA, mai ales, uh, sunt instituțiile sau instituția naturală care ar putea să revină asemenea uh, prerogative de supraveghere. Mulțumesc, Ramon Tremosa. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Draghi. Am două întrebări. Ați vorbit despre piața imobiliară și uh, am întrebări în legătură cu creditele neperformante, pentru că multe dintre ele provin din uh, uh, bula imobiliară de acum 10 ani. Discutăm propunerea de regulament pentru credite neperformante. După cum știți, Consiliul deja a ajuns la o poziție și abordarea Consiliului prevede un calendar uniform care să fie aplicat de uh, toate uh, entitățile. Nu vă temeți de un șoc asimetric datorită dificultăților uh, cu care se, s-ar putea confrunta băncile în constituirea acestor garanții. A, în al doilea rând, în legătură cu o dezbatere foarte specifică de la comisia noastră, acum câteva săptămâni în ceea ce privește definiția um, băncilor uh, care sunt uh, au o probabilitate de a eșua sau a intra în faliment sau falimentare. Președintele CERS ne-a spus cu, în urmă cu o lună că această definiție ridica probleme dificile uh, ne-a, însă după aceea ne-a spus că uh, uh, ar putea să uh, uh, fie suficiente. Vă mulțumesc. A doua între, e mai ușor de răspuns la a doua întrebare. Uh, ceea ce vi s-a spus este corect. Ea este cea responsabilă. SSM a lucrat cu această definiție Uh, noi suntem satisfăcuți. Pot să uh, vă întreb ce, uh, în, ce prin garanții înseamnă eliminarea acestor credite neperformante. În primul rând, să pornim de pe o notă pozitivă și anume că s-au înregistrat uh, progrese în reducerea creditelor neperformante. Erau 7,5% la începutul anului 2015 și 3,6% în al doilea trimestru al 2018. Deci uh, au scăzut. Este o cifră agregată, bineînțeles. Problema cu creditele performante este că cifrele agregate deseori nu spun mare lucru. Există un trend descendent în întregul sistem bancar unde au scăzut toate aceste tipuri de credite neperformante s-a ajuns la 46,5% în primul trimestru. Așadar, s-a îmbunăt- sau au avut loc îmbunătățiri, însă problema nu s-a uh, rezolvat. Coordonarea este încă o problemă. CERS a lucrat intens pe această problemă. Există un document foarte bun uh, publicat de către Comitetul uh, de Consiliere Științifică în legătură cu creditele neperformante, unde discută bazele conceptuale a unei, a unei abordări macro. Continuăm să uh, încercăm să identificăm vulnerabilitățile unui asemenea sistem. Acestea, bineînțeles, uh, exercită presiune asupra sistemului bancar. Bineînțeles, dacă creditele, neper, creditele neperformante ar fi mai scăzute, creditele din sistemul bancar ar fi mai mari și mai uh, răspunzătoare la condițiile generale ale economiei. Acest lucru este clar. Statele încearcă să lege progresul pe creditele neperformante de progresul în Uniunea Bancară. Deci una dintre măsurile de reducere a riscului se referă la creditele neperformante. cu propuneri care indică obiective cantitative pentru creditele neperformante, dacă pașii în legătură cu Uniunea Bancară sunt uh, conveniți. Cred că ar fi util să susținem acest lucru. Nu știu dacă identificarea mm, obiectivelor cantitative la nivel universal ar fi ideal. Mm, asta a făcut SSM, a identificat așteptările și a avut un dialog eficient cu băncile Uh, individual. Deci dialogul este în ambele părți pentru a identifica așteptările și obiectivele pentru fiecare bancă și această acțiune a fost uh, eficientă dar uh, valorile care sunt valorile care sunt citate aici sunt nerealiste? Nu, nu cred. Vă mulțumesc. și, într-adevăr, lucrăm pe, această, pe aceste măsuri. Vom discuta amendamentele în curând. Bineînțeles, a existat și riscul ca o uh, uh prevedere automată la, în pilonul 1 ar putea să creeze un șoc asimetric. De aceea este foarte bine uh, de aceea este bine că noi la Parlament creștem aceste asigurări, dar nu în mod excesiv. pentru a păstra și prociclicitatea, pentru a rămâne Uh, acest, uh, aceste dispoziții în pilonul 1 uh, și după aceea în pilonul al doilea în funcție de instituție și de stat membru. Domnul Lange. Mulțumesc. Încă o dată o observație de ordin general. Mi se pare remarcabil de trist și inacceptabil ca atât de puțini colegi să uh, participe la dialogul monetar cu președintele BCE. Spun asta atât de des pentru că mi se pare nemai auzit. De când sunt eu în Parlament, poate că am lipsit de vreo două, uh, trei ore, poate că am văzut vreo 80 de dialoguri monetare uh, și n-am mai văzut așa ceva. Uh, acum, poate că economia o duce puțin mai bine, dar uh, asta nu scuză să lași pe președintele BCE să vorbească în gol. Domnule președinte, n-am putut încă să-mi, să pun întrebarea preferată. Uh, evaluarea riscului obligațiunilor de stat. Cunosc riscurile dacă Uh, punem, dăm, dăm note uh, obligațiunilor, s-ar putea să urmeze o următoare criză și dacă, mm, să crească ratele de dobândă și ministrii de finanțe ar profita uh, de pe urma unui astfel sistem de notare. Pe de altă parte însă, de cel puțin 10 ani avem dezbaterea la comitetul de la Basel referitoare la separarea între bănci și state și uh, Uh, ați luat câteva măsuri. În Europa de Sud asta uh, a dus la consecința că uh, a crescut numărul obligațiunilor de stat deținute de bănci. Vedeți, ținând cont de avantaje și dezavantaje, vreo cale de ieșire din această situație, având în vedere că obligațiunile de stat nu sunt evaluate în funcție de risc? What is the last question you asked about? Care a fost uh, ultima întrebare? Aveți vreo propunere, vreo cale de ieșire uh, din această dileme? Pe de o parte, nu evaluăm riscurile pentru obligațiunile de stat și asta creează probleme și pe de altă parte ar, ar, ar exista foarte multe dacă am face-o. Ce putem face? Thank you. Um... Vă mulțumesc. Aveți dreptate. A avut loc o discuție foarte îndelungată la Comitetul Basel uh, și până la urmă s-a decis să nu se acționeze. Pentru că datoria suverană este tratată diferit în diverse părți ale lumii. În restul lumii, această datorie suverană este uh, nu impune riscuri. Uh, și de aceea băncilor nu li se cere să contrabalanceze acest uh, risc. După aceea, uh, Banca Centrală, bineînțeles, încearcă să uh, are posibilitatea de a produce sume suplimentare la în orice moment. Aceasta este presupunerea implicită. În cazul nostru, în cazul zonei euro, am descoperit că datoria suverană nu este fără riscuri. Deci, în acest sens, ideea luării în considerare a acestei datorii în portofoliul băncilor ca riscantă există. Și părerea, părerea BCE este că răspunsul nu este foarte simplu, pentru că ă, avem impulsul să luăm măsuri uh, bazate pe prețuri, însă nu cantitative. În același timp, există uh, problema mediului concurențial echitabil. Dacă cerem băncilor din zona euro sau din Uniunea Europeană să aibă uh, Uh, garanții pentru risc, uh, riscuri, avem uh, o situație mai dificilă pentru băncile europene decât pentru băncile din alte părți ale lumii. Mai în general, cred că acțiunile în acest sens ar trebui să fie destul de sensibile la implicările în ceea ce privește stabilitatea financiară. Însă, de asemenea, ar trebui să facă parte dintr-un pachet mai general, unde dacă pierdem flexibilitatea pe care o dă uh, sistemul bancar în susținerea debitelor și deficitelor, se progresează pe alte aspecte în consolidarea Uniunii Economice și Monetare. Însă toate aceste aspecte fac problematică discuția și există și o altă fațetă. Atunci când un stat dă faliment, cum să, nu contează dacă băncile dețin uh, datorie suverană sau nu. Toate băncile uh, un duc foarte rău, chiar dacă au un portofoliu mare de datorii suverane sau nu. Deci uh, trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că obligațiunile suverane nu sunt libere de risc, în același timp sunt uh, aspecte complexe. Însă nu trebuie să ignorăm realitatea. Vă mulțumesc. Um, thank you. It's in... Vă mulțumesc, într-adevăr, un subiect complex și ținem cont și de faptul că regulamentele cer băncilor să aibă active eh, lichide eh, fără riscuri pe eh, în bilanț. Deci este greu de negat că acest lucru devine problematic. Deci introducerea ponderării în funcție de risc contravine activelor mm, care nu uh, constituie riscuri. Deci uh, Pervanș eh, Perez, eh, a cincea și ultima oară astăzi. Domnule președinte, într-un fel ați eh, introdus o supraveghere a riscurilor macro din punct de vedere al legiuitorului și, după cum știți, în momentul de față, articularea între cele două funcții ale dumneavoastră este în discuție și ca și coraportor în legătură cu uh, guvernanța CERS, aș dori să știu care este evaluarea pe care o dați uh, guvernării actuale și în ceea ce privește comitetul științific și comitetul care contribuie la guvernanța dumneavoastră, dar și articularea între Banca Centrală și uh, CERS. Atunci când am creat această funcție de supraveghere macroeconomică, ne amintim foarte bine că era în timpul crizei. Ați identificat anumite probleme din sectorul asigurărilor, însă în același timp aveam supervizori cu propria foaie de parcurs fără a avea o viziune generală a riscurilor. Aș dori să ne spuneți uh, care este importanța acestei viziuni globale a riscurilor macroeconomice în uh, politica concretă de zi cu zi și în uh, poziția pe care o aveți la BCE. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Punct cu punct. Dacă ne uităm la um, cantitatea de muncă din uh, în domeniul de aplicare al CERS, chiar și ceea ce am discutat în astăzi, în reuniunea de astăzi, uh, trebuie să concluzionăm că a funcționat bine. Bineînțeles, eu am o poziție internă aici, însă cred că am reușit să identificăm riscurile, vulnerabilitățile, am recomandat acțiuni Eh, prin recomandări și avertismente, deci eh, am respectat mandatul acordat cu câțiva ani în urmă. Problema ulterioară de acum câțiva ani în legătură cu un potențial conflict de interese al CERS eh, că are același președinte ca și BCE. Eu nu pot să identific niciun o instanță a unui asemenea conflict de interese și nimeni nu îmi poate spune unde se poate regăsi acest conflict de interese și motivul este unul într-un fel logic. Politicile macroprudențiale complementează politicile monetare, niciodată nu se opun acestora. Mai specific, Cum s-ar putea răspunde la întrebarea frecventă că dobânzile scăzute duc la uh, instabilitatea financiară sau că perioade prelungite de lichiditate excesivă ar putea să reprezinte uh, începutul următoarei crize financiare. Uh, în răspunsul BCE a fost întotdeauna că nu considerăm că schimbarea politicilor monetare datorită acestor factori ar avea sens pentru că ar crește riscul de instabilitate financiară. Răspunsul este în adoptarea uh, politicilor macroprudențiale corecte acesta este un exemplu al acestor politici uh, și felului în care se complementează. Deci nu există niciun conflict de interes aici, există și sinergiile la care ați făcut referire în uh, întrebarea dumneavoastră. Deci, în încheiere, nu cred că trebuie ca eu să discut guvernanța pentru, pentru că dacă ar trebui să vă dau o părere, mie mi se pare că guvernanța CERS a funcționat. Cei care lucrăm la CERS, deci membrii Consiliului, nu găsim uh, motive pentru schimbare, însă, bineînțeles, dacă se poate uh, îmbunătăți ceva în ceea ce privește răspunderea, transparența, raportarea, suntem gata să facem îmbunătățirile necesare. Calea care trebuie evitată e, ar fi uh, crearea unei pluralități de uh, voci ale CERS în raportarea în afară, de exemplu la comisia dumneavoastră, pentru că acest lucru ar crea în mod natural divergențe de opinii și acest lucru ar uh, dăuna reputației ambelor instituții. Aș dori să adaug că împărtășesc uh, poziția lui Werner Lange că este un scandal că nu suntem mai mulți prezenți aici la acest dialog monetar. Este prima dată când văd, asist la o asemenea situație. Știu că colegii fac campanie pentru alegerile electorale, însă nu mi se pare suficient. Da, subscriu acestor observații și aș dori să pun o întrebare finală pentru că am identificat uh, sursele de risc în timpul acestui schimb de opinii. Am discutat despre asigurări, creditele, ne, creditele neperformante, datorii suverane. Ținând cont de faptul că asistăm, că vedem de partea cealaltă a Atlanticului în baza unor uh, hotărâri judecătorești, apar noi produse creditarea pe datorie, uh, care este evaluarea noastră? suntem uh, siguri uh, cu regulile noastre. Uh, trebuie să reexaminăm activele de nivel 2 și 3 în bilanțul băncilor. Trebuie să reexaminăm legătura între sectorul non-bancar și cel bancar. Ceea ce faceți dumneavoastră este suficient Uh, pentru a, sau este nevoie de uh, o monitorizare mai îndeaproape în acești 10 ani după Lehman Brothers. The, the last few years have... Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii 10 ani am văzut o schimbare a direcției în ceea ce privește reglementările în alte jurisdicții. De, mai exact, s-a mers uh, înspre dereglementare în anumite jurisdicții asta fie prin legislație, fie prin schimbări de reglementare, schimbări la nivel de supraveghere sau un caz la care ați făcut uh, referire sau um, um, la care v-ați referit prin uh, hotărâri judecătorești. Și mă refer la una care se referă la retenția riscului în, uh, pobrute, în produse um, securitizate. Un, au fost elemente care nu au fost uh, menționate după criză. Iar acum uh, ele apar din ce în ce mai des în uh, discuții. E vorba de derivate. Pericolul la noi este că în goana după randament uh, repetăm uh, comportamentele care au dus tocmai la criza financiară. Unele entități bancare sau nebancare urmăresc uh, randamentul și uh, acumulează active toxice. Asta a fost uh, cauza principală a crizei în Europa. Acesta este pericolul. În acest caz sau în această perioadă, o bună parte din această expunere uh, este uh, deținută de entități non-bancare. Și uh, tocmai de aceea noi ne gândim să ne extindem Uh, instrumentele uh, și la uh, mm, um, entități non-bancare, dar și la anumite, și, dar și să evaluăm anumite active, să vedem dacă a crescut expunerea la risc. Thank you very much. And, uh, I think this... Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost uh, unul dintre schimburile de opinii cele mai interesante uh, în ceea ce privește CERS. Tocmai de aceea, cu atât mai păcat că alții au avut alte treburi, dar bun, pe de altă parte, suntem politicieni, înțelegem cât de important poate să, fi, poate să fie să fii la locul potrivit în momentul potrivit. Însă ceea ce am discutat astăzi sunt lucruri foarte importante și Sper că vom avea uh, timp um, sau și că se va întâmpla asta și în următorul Parlament uh, și anume că vom uh, discuta ce putem face în plus față de până acum pentru a crea un cadru de reglementare mai rezistent. există unele lacune și nu vrem ca ele să submineze ceea, tot ceea ce s-a făcut până acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, schimb de opinie atât de interesant, uh, dar și pentru cel uh, în calitate de președinte al BC. Putem încheia acum, întrerupem reuniunea pe scurt și ne întoarcem la ora 6 cu uh, TVA-ul și cu reunea comună cu Comisia de Buget.